cum va fi implementată, vom vedea. Donc... Încheiem această discuție, spune doamna președinte, și trecem la următorul punct de pe ordinea de zi, raportul domnului Rivelini cu privire la descărcarea de gestiune 2009 și pentru aceasta dau cuvântul domnului raportor. Domnule Rivelini, aveți cuvântul pentru 4 minute. Grazie, președinte. Ale... Vă mulțumesc, doamnă președinte. Zarurile au fost aruncate. Dați-mi voie să-mi încep intervenția cu această zicală. O zicală menită a deschide dezbaterea cu privire la descărcarea de gestiune a Consiliului. Această dezbatere este istorică din punctul meu de vedere. Prin intermediul uh, propriilor responsabilități, parla- uh, rolul Parlamentul European devine din ce în ce mai puternic la nivel european. Ei bine, dacă Parlamentul European ar renunța la exercitarea atribuțiunilor sale, atunci ar uh, acționa într-o manieră nedemocratică. Iar, prin urmare, noi astăzi nu avem o atitudine aleatorie, nu avem uh, nu încercăm să ne flexăm mușchii neavând dreptate în, cer- în cererea noastră, ci, din potrivă, dăm uh, glas unui rol al uh, Parlamentului European, și anume acela de a monitoriza într-o manieră continu- continuă uh, cheltuierile instituțiilor europene. Iar Parlamentul European este instituția care trebuie și are dreptul să ofere descărcarea de gestiune. Parlamentul în sine este o instituție care reprezintă cetățenii europeni. Iar acest rol care este dovedit de avizele serviciilor juridice, include două fațete. Pe de o parte, avem o primă fază, o fază contabilă, care se exprimă prin uh, închiderea conturilor, conform uh, articolului 319 din tratat, Bine, acest uh, articol ne arată că Parlamentul European trebuie să ofere uh, descărcarea de gestiune a Consiliului, iar cealaltă fațetă este uh, cea care se referă la Uh, posibilitatea Parlamentului European și misiunea Parlamentului European de a oferi descărcarea de gestiune și de a pune în aplicare decizia sa pentru toate instituțiile europene. Ei bine, până în momentul de față, Consiliul ne-a tot pus bețe în roate. A optat să nu ne recunoască autoritatea în materie de descărcare de gestiune și să nu ne ofere uh, documentele necesare pentru a proceda la această descărcare de gestiune. Tocmai de aceea, astăzi putem să uh, promulgăm un uh, aviz cât se poate de negativ vis-a-vis -vis de cheltuielile Consiliului European. Astăzi vom face unul dintre ultimele, ultimii pași care uh, nu are niciun alt rol decât de acel, acela de a reafirma în, încă o dată ideea de uniune a cetățenilor. Europa, datorită rolului uh, său, datorită importanței sale la nivel uh, Uh, geografic uh, și istoric. În calitatea sa de spațiu care este bântuit de capitalism și globalizare, ei bine, Europa își dorește ca valorile sale fundamentale să fie protejate. Tratatul de la Lisabona generează multă eficientă eficiență. Iar misiunea noastră în ceea ce privește transparența și democrația, care reprezintă de fapt baza sistemului european menită a, a duce la protejarea cetățenilor, ei bine, pornind de la toate acestea, noi astăzi putem spune că activitatea Consiliului nu a fost uh, satisfăcătoare. Noi suntem convinși că acțiunea noastră este în binele tuturor. Nu are niciun sens să ajungem uh, să le certăm în fața Curții uh, Europene de Justiție. justiție. Vă rugăm să încheiați, spune doamna președinte, pentru că ați depășit deja timpul. Bine, atunci voi încer- înceta cerând Uh, Parlamentului să voteze împotriva descărcării. Domnul Dali, domnul comisar. Thank you very much, domnul Președinte. Mulțumesc foarte mult, doamnă președinte. Comisia a luat notă de recomandările Parlamentului de a nu oferi descărcare Consiliului pentru anul bugetar 2009. Uh, Comisia poate doar să regrete faptul că cele două brațe ale autorității bugetare nu au putut ajunge la o soluție adecvată a acestei dispute care se derulează practic de trei ani. Comisia speră ca problema descărcării de gestiune a Consiliului să fie uh, rezolvată rapid prin întărirea cooperării interinstituționale. Mulțumesc! La Mulțumim, domnule uh, comisar, numele grupurilor. Acum, doamna Gresle, din partea PP. Liebe colegi, liebe colegi. Doamna președinte, doamna, stimați colegi, domnule președinte al Consiliului, mă bucur că sunteți aici alături de noi pentru că am să senzația că într-adevăr purtăm uh, discuții în adevăratul sens al cuvântului. 34 de întrebări au fost transmise de către Comisia pentru Control Bugetar al Parlamentului uh, European cu privire la activitatea Consiliului în 2009. Ei bine, uh, dați-mi voie să vă asigur că noi de obicei uh, avem mult mai multe întrebări la care trebuie să răspundem decât dumneavoastră. Ei, aceste întrebări uh, sau uh, au vizat anumite teme cheie, spre exemplu uh, activitatea pe plan extern a Consiliului European. Asta vă întrebam. Sunt absolut convinsă că acest lucru se va rezolva pe viitor odată cu uh, intrarea în acțiunea a Serviciului European de Acțiune Externă. Uh, ei, uh, sperăm că lucru, acest serviciu va face multe de acum încolo, pentru că Consiliul nu a prea făcut nimic la nivel de politică externă, mai puțin în timpul președinției spaniole. Uh, vă cer ca dumneavoastră să recunoașteți prevederile tratatului uh, de la Lisabona. Până acum n-ați făcut-o. Trebuie să vă plecați în fața autorității noastre la cap capitolul descărcare de gestiune. Eu nu pot accepta faptul că Parlamentul European uh, nu primește dreptul de a-și spune părerea cu privire la cheltuielile dumneavoastră. Sper că pe viitor veți da dovadă de mai bună cu- cuvință. Vă mulțumesc. Urmează domnul Gaier pentru un minut 30. Doamnă președinte, stimate reprezentante al Consiliului, domnule comisar, stimați colegi, problema descărcării de gestiune a Consiliului este o temă de dezbatere uh, de ani și ani de zile între Parlament și Consiliu. Procedura, din punctul nostru de vedere, reiese din articolul 319 al Tratatului de la Lisabona și din uh, articolele respective din uh, regulamentul de procedură. Până în momentul de față, Consiliul are drept consideră că are dreptul să fie descărcat de gestiune odată cu comisia, pornind de la faptul că folosește o parte din fondurile comisiei. Nu vreau să repet toate dezbaterile pe care le-am avut în cadrul uh, Comisiei de Control Bugetar pe această temă. Ei bine, eu uh, nu pot decât să spun că aceste discuții au fost multiple și nu întotdeauna coerente. Eu consider că din punct de vedere politic și nu la nivel de secretariate generale care nu au uh, politica, nu au mandatul politic necesar, trebuie să se poartă o discuție între Parlament și com- uh, Consiliu. Uh, însă, în același timp, trebuie să mulțumesc președinției Consiliului pentru faptul că s-a arătat uh, disponibilă a purta noi discuții cu Parlamentul European pe tema descărcării de, gest- de gestiune. Eu sunt de părere că această ofertă făcută nouă ar, ar fi trebuit să fie folosită și ar trebui să fie folosită pe viitor. Prin urmare, Partidul Socialist se va abține. Ah, Acceptați o întrebare, uh, domnule uh, Gaier? Aveți cuvântul. Eh, Domnul președinte, da, în Comisia pentru Control Bugetar am ajuns la un consens. Vrem să nu oferim uh, o descărcare de gestiune, Consiliului și tocmai de aceea vreau să întreb dacă Partidul uh, Social-Democrat este în continuare de părere că ar trebui să fie acordată această uh, descărcare de gestiune. Au existat o serie de zvonuri, conform căreia până și socialiștii ar dori să voteze acum în favoarea unei descărcări de gestiune. Vreau să vă întreb dacă această informație este corectă și dacă da, vreau să vă întreb de ce și-a schimbat părerea Partidul Socialist. Există zvonuri care spun că au de-a face cu nou, noul președinte al Parlamentului European, dar răspuns din partea domnului Gaier. Mulțumesc! Vă dau un răspuns. <laughs> Zvonuri, nimic altceva. Aș putea să spun că nu comentez uh, zvonurile, însă tocmai am prezentat poziția grupului socialist și spuneam că noi ar trebui să ne abținem și ne vom abține pentru a face posibile uh, purtarea de discuții și negocieri cu Consiliul. Tocmai asta am spus. La parole maintenant. Da, e clar acum. Dăm acum cuvântul domnului uh, uh Schiller Kakis pentru un minut și jumătate. Mulțumesc, doamnă președinte. Parlamentul European este singura instituție direct aleasă din uh, Uniunea Europeană și este responsabil pentru acordarea uh, gestiunii pentru descărcării bugetare pentru bugetul general. În aceeași măsură, tratatul ne solicită respectarea principiilor democratice vis-a-vis -vis de cetățenii europeani și astfel să ne asigurăm că banii sunt uh, folosiți corect, în conformitate cu regulile. Însă, de multă vreme, Parlamentul European nu a mai fost invitat uh, să discute cu uh, comisia responsabilă pentru descărcare bugetară și nu am primit întrebări încă la Uh, n-am primit răspunsuri încă la întrebările pe care le-am uh, ridicat. Noi merităm uh, informații mai bune, cetățenii noștri merită informații mai bune cu privire la modul în care sunt folosiți banii colectați din taxe. La ultimele negocieri, dacă vom eșua și dacă va exista o poziție uh, divergentă a Parlamentului cu privire la acest subiect, atunci uh, dialogul se va uh, termina într-o fundătură. Trebuie să implicăm toate partidele politice, uh, dar asta nu schimbă faptul că avem o singură opțiune la dispoziție și anume să ne adresăm curții pentru a clarifica această situație, pentru a putea reveni la o bună funcționare a instituțiilor noastre. Mulțumesc, uh, uh, domnul Czarneschi, pentru un minut. Doamna președinte, doamnelor și domnilor, prietenul nostru, domnul Rivellini, a rezumat tot. Nu sunt uh, probleme mari, ci probleme mici. Și Rubiconul a fost la momentul respectiv un succes, dar cu siguranță nu am uh, reușit să câștigăm bătălia. Și, în mod clar, repetăm acest tango european cu competențele și uh, concurența între Parlament și Consiliu. Cei care au uh, fost aici și în mandatul trecut își aduc aminte că e o poveste fără de sfârșit care se repetă în fiecare an, care ne spune că puterea Parlamentului European nu a fost recunoscută pe deplin de Consiliu și în pe această temă specifică și anume control bugetar, aceste competențe sunt extrem de importante și nu putem susține descărcarea. Domnul Stas, două minute. Uh, Vă mulțumesc, doamnă președinte, domnule comisar, stimați colegi, domnule reprezentant al Consiliului. La fel ca și doamna Gresle, mă bucur că Consiliul este reprezentat aici. Văd că n-ați cerut să interveniți. Spun asta reprezentantului Consiliului. Și cred că vorbesc în numele tuturor colegilor în momentul în care vă cer ca la finele dezbaterii să interveniți. Cu siguranță avem nevoie de reacția dumneavoastră. Bine, nu apăreți pe lista vorbitorilor, însă ce contează? Ei bine, discuția de astăzi a început acum vreo trei ani și jumătate. Asta este un semn prost. Încercăm să găsim o soluție, nu reușim să o găsim, uh, Consiliul nu vrea să învețe absolut nimic din experiențele trecute. Se vorbește despre un acord între domni care ar fi fost încheiat între uh, instituții în urmă cu vreo 40 de ani. Ei bine, o fi, o fi fost, o fi existat un gentleman's agreement atunci, dar uh, Consiliul nu este nici pe departe un domn. Noi vrem un control bugetar asupra Uh, cheltuielilor Consiliului, așa cum se întâmplă în cazul tuturor celorlaltor instituții. Cerem prea mult? Este vorba aici despre banii contribuabililor europeni, nu? Haideți să controlăm utilizarea lor. Grupul nostru nu va acorda descărcarea de gestiune, pentru că vrem să exercităm în continuare presiunea asupra Consiliului, vrem să-l determinăm să își uh, folosească fondurile într-o manieră rațională. Eu nu spun că ar fi existat uh, neregularități, irregularități în ceea ce privește gestiunea Consiliului. Nu. Eu îmi doresc pur și simplu ca un control bugetar asupra cheltuielilor Consiliului să existe. La 2 iulie, în scrisoarea dumneavoastră, spuneați că conform tratatului uh, în cazul în care comisia primește o descărcare, atunci exercițiul s-a încheiat. Domnule reprezentant al Consiliului, nu puteți să credeți într-adevăr că lucrul acesta se întâmplă așa. Nu, avem o practică pe care o folosim de ani și ani de zile și aceasta nu reflectă interpretarea dumneavoastră a tratatului. Dacă interpretăm așa, atunci uh, ce se va întâmpla cu descărcarea de gestiune oferită celorlaltor uh, agenții? Ei bine, dacă agențiile au dreptul să vină în fața uh, Uh, Comisiei de Control Bugetar, atunci și Consiliul ar trebui să o facă. Domnul Sondergaard, un minut 30. Uh, Vă mulțumesc, doamnă președinte. Vreau să mulțumesc Comisiei pentru Control Bugetar. Această comisie a prezentat o poziție cât se poate de clară și unanimă pe baza practicii actuale, Parlamentul European nu poate oferi descărc- descărcarea de gestiune. Ei bine, situația nu este nouă. În 2009 am amânat descărcarea de gestiune pentru toamna următoare și mai apoi am oferit descărcarea de gestiune pentru că Consiliul începuse să, deveni, să devină mai maleabil. Uh, făcuse anumite concesii, nu prea multe, dar suficiente. În 2010 s-a întâmplat la fel, anul acesta însă lucrurile s-au schimbat. Din câte am înțeles, Consiliul refuză în continuare să răspundă la întrebările noastre. cum am putea accepta închiderea exercițiului anual în cazul în care nu primim uh, răspunsul la întrebările noastre? Nu se poate. Uh, nu se poate dacă e într-adevăr să respectăm rolul Parlamentului European. Mie îmi pare foarte rău că majoritatea socialiștilor și-a schimbat, și-au schimbat opinia acum. Regret faptul că nu avem un, uh, o unanimitate la nivelul Comisiei pentru Control Bugetar. Acum socialiștii vor să stea de unii singuri. Uh, eu sper că la nivel de Parlament există în continuare o majoritate care luptă pentru transparență și atunci când vine vorba despre conturile Consiliului. Doamna Anderson. Aprobarea acestui Parlament vizează cheltuirea banilor publice. Această procedură de descărcare a devenit o glumă. Am fost aleși să protejăm interesele oamenilor, dar an după an, cea mai mare parte a bugetului care intră sub responsabilitatea Comisiei este plină de nereguli și totuși acest Parlament dă o descărcare de gestiune fără probleme. Deputații or să dea uh, descărcarea de gestiune și pentru Școala Europeană de Poliție, deși există indicații clare că acolo sunt probleme. Sper ca totuși Parlamentul își va face ordine în propriile afaceri. Pentru că atunci când vorbim de uh, Consiliul European, Parlamentul refuză să îi acorde uh, descărcarea de gestiune, deși auditorii nu au avut critici la adresa Consiliului. Și de ce se întâmplă acest lucru? Este un joc de putere. Cred că Parlamentul crede că așa poate să-și flexeze mușchii și este o lipsă de respect față de contribuabili. Dar cu o și mai mare lipsă de respect, Parlamentul nu permite nimănui altcuiva să-i aprobe propria gestionare financiară, ceea ce este un conflict de interese foarte clar. Rapoartele pentru anii 2007, 2008, 2009 de, făcute de auditorii interni, care au ieșit la lumină săptămâna trecută, ne arată că nici noi nu suntem în regulă. Am votat împotriva descărcării de gestiune la Comisie și la Parlament și voi vota și împotriva descărcării de gestiune pentru Consiliu pentru că nu sunt sigură că banii au fost uh, cheltuiți cum trebuie. Mulțumesc, doamna Holmeier. Un minut. Doamnă președintă, stimați colegi, spre deosebire de antevorbitoarea mea, aș vrea să spun de la bun început că nu vreau să dau un vot de neîncredere din partea Parlamentului European către Consiliu. Deci votul nostru nu înseamnă că nu avem încredere în modul în care a, fost, a cheltuit Consiliul fondurile pe care le-a avut la dispoziție. Nu, eu încerc să determin Consiliul să se gândească că o colaborare mai bună cu Parlamentul, o colaborare mai bună între toate instituțiile ar fi foarte potrivită. Eu cred că într-o serie de domenii ar fi bine ca cele trei instituții să coopereze mai bine. Eu cred că dacă am coopera, am putea avea o acțiune mult mai eficientă. Același lucru uh, se întâmplă, spre exemplu, în domeniul uh, interpreților și traducătorilor. Haideți să colaborăm, să lucrăm împreună. Oamenii nu mai uh, vor ca toată lumea să spună ceva. Vă mulțumim. Urmează doamna Ayala Sender. Un minut. Sí, gracias. Empezaré por un refrán español menos cesarista. Mulțumesc. Cred că trebuie să ne apropiem de cetățeni. Mai binele e dușmanul binelui uneori și n-ar trebui să facem uh, lucrurile uh, doar pentru a ieși în uh, evidență, pentru a fi vizibil. Trebuie să fim, deci, uh, constructivi. Amendamentele raportul domnului uh, Rivelini sunt foarte uh, clare și ne arată ce era riscant în primele propuneri. În cadrul grupului socialist, noi ne dorim uh, transparență și responsabilitate cu privire la toate uh, conturile, la toți banii folosiți. În acest uh, caz, uh, cum spunea și domnul uh, Gaier, o bună cooperare între instituții ar fi calea de uh, urmat. N-am nimic împotriva funcționarilor pentru că ei își fac treaba bine, însă e trist uh, să ajungem în instanță cu această problemă. Cred că instituțiile ar trebui să fie mai puternice și mai riguroase. Mulțumim. Uh, un minut, uh, doamna Ashworth. Domnul Ashworth, mă scuzați under the interinstitutional agreement of two thousand and five the council în 2005, Consiliul a intrat uh, într-un acord cu uh, Parlamentul și nu e acceptabil ca prea multe state membre să continue să ignore aceste angajamente, mai ales uh, în lumina tratatului de la uh, Lisabona. E acum uh, momentul ca statele membre să-și asume răspunderea și Consiliul să își îndeplinească obligațiile să se apropie de Parlament. Apoi, Consiliul și Comisia sunt rugate să înțeleagă comentariile făcute de Curtea de Conturi și uh, e clar că aceste comentarii negative ar uh, afecta imaginea instituțiilor în ochii cetățeanului. Nu e suficient să oferim uh, informații tehnice. Avem nevoie de acțiuni concrete, pentru că Consiliul spune că Comisia trebuie să privească cu urgență rezolvarea acestor probleme. Mulțumesc. Mulțumim, domnule Ashworth. Dăm acum cuvântul doamnei Macovei. Pentru un minut. Mersi. The Council stated that the Parliament concluded... Consiliul a subliniat că Parlamentul a încheiat procedura de descărcare atunci când a acordat închiderea de conturi pentru Comisie. Acest lucru este greit. Nu cred că Consiliul vrea să cheltuiască bani fără examinare suplimentară, dar totuși la asta, asta văd. Acest lucru nu este nici responsabil, nici un motiv de bună guvernanță sau de responsabilitate sau de transparență. Este și mai uh, atrăgător în acest uh, moment de criză pentru că acum fiecare euro trebuie să fie justificat, iar transparența și responsabilitatea au crescut. În regimurile democratice, parlamentele au dreptul să examineze executivul și cheltuielile acestuia. Uniunea Europeană nu ar trebui să se îndepărteze de la această practică și tocmai de aceea sprijin pe deplin poziția raportorului de a nu, a nu acorda descărcarea de gestiune pentru Consiliu. Mulțumesc! Mulțumesc, doamna Macovei. Domnul Liberațchi, un minut. Dziękuję bardzo, pani przewodnicząca. Pan... Vă mulțumesc, doamnă președinte. Domnul Gaier a prezentat poziția socialiștilor și democraților. Poziția Comisiei pentru Control Bugetar este menită a a sublinia problema transparenței și importanța transparenței în chestiunile bugetare. Noi suntem de părere că Parlamentul este instituția care reprezintă cetățenii europeni. Cred că acesta este un moment istoric. Fiecare centimă de, din banii contribuabililor ar trebui să fie justificată. Noi am fost îngrijorați de tendința Consiliului de a refuza o, un dialog uh, deschis, indiferent de color, coloratura politică a Consiliului. Uh, prin urmare, din punctul nostru de vedere, cu siguranță există o parte a Consiliului care nu vrea acest dialog. Bazicova Benova. Trecem la Cheștia și dau cuvântul doamnei Benova. Un minut. Ďakujem veľmi pekne, pani predsedajúca, pán komisár, colegi. Mulțumesc, uh, doamnă uh, președinte. Stimați colegi, ce discutăm uh, aici are pe lângă dimensiunea juridică și o dimensiune politică. Parlamentul are dreptul să-și exercite toate competențele și ar trebui să profităm de această ocazie pentru că Consiliul nu și-a îndeplinit obligațiile. Acum avem de face cu un conflict juridic între instituțiile Uniunii Europene fapt care nu reprezintă o situație bună având în vedere legitimitatea politică și integrarea europeană. Uh, nu ne atingem obiectivele dacă instituțiile se ceartă cu privire la drepturile uh, lor și cu privire la eșecul de a-și asuma obligațiile. Uniunea Europeană are alte probleme, multe altele care ar trebui uh, rezolvate împreună de instituții. Cetățenii nu sunt interesați de certurile noastre, ci doresc ca problemele lor să fie abordate. Prin urmare, ar trebui să finalizăm discuția cu privire la descărcare, pentru că Comisia și Consiliul ar trebui să își asume răspunderea în fața cetățenilor și în fața Uniunii. Ar trebui astfel să ajungem la o soluție. Mulțumesc, domnul Mulder, un minut. Mulțumesc, doamnă președinte. Eu aș dori să subliniez faptul că nu există nicio îndoială asupra poziției Parlamentului în conformitate cu tratatul. Parlamentul este autoritatea de descărcare bugetară pentru toate instituțiile europene. Există Comisia de Control Bugetar și nu înțeleg de ce ar trebui să se facă o excepție pentru Consiliu. Cred că o soluție bună ar fi să ne adresăm Curții Europene de Justiție, dar nu cred că ar fi idealul. Dați-mi voie să subliniez faptul că Parlamentul este în continuare deschis la dialog și aș dori să fac apel la Consiliu foarte deschis la nivel administrativ și politic să stea de vorbă cu Comisia de Control Bugetar pentru a găsi o soluție la această problemă și să nu mai refuze să apară în fața Comisiei noastre. Oricum am putea uh, rezolva problema prin discuții lucru care nu se poate întâmpla dacă Consiliul refuză un dialog cu Comisia de Control Bugetar. Mulțumesc, domnul Dali, două minute. Thank you very much, madam. Vă mulțumesc foarte mult, doamnă președinte. Am luat uh, notă de toate comentariile făcute. De asemenea, vom ține cont și de apelul dumneavoastră la mai multă cooperare între instituții. Comisia nu poate decât accentua nivelul politic al acestei întrebări. Comisia este de părere că toate instituțiile europene ar trebui să colaboreze strâns pentru ca lucrurile să meargă într-adevăr bine. În orice caz, Comisia pe viitor se va implica într-o manieră activă în procedură. Vă pot asigura din nou că veți avea în Comisie un interlocutor uh, angajat pe această cale. Mulțumim. Domnul Dominic are cuvântul din partea Consiliului. Halo. Dziękuję pani przewodnicząca, szanowni państwo. Stanowisko Rady zostało przedstawione Mulțumesc, doamnă președinte. Poziția Consiliului a fost prezentată Parlamentului în scrisorile de pe 2 iunie și 17 octombrie anul acesta și Consiliul consideră că Procedura de descărcare de gestiune a fost finalizată pe 10 mai, atunci când Comisia Europeană a primit descărcarea bugetară. Știm care e conținutul discuțiilor în curs și de aceea Consiliul a înaintat o moțiune Parlamentului European pentru a discuta un nou acord pe termen lung între Parlament și Consiliu cu privire la acordarea descărcării de gestiune. și cu privire la relațiile dintre cele două autorități bugetare. Sperăm că Parlamentul European va reuși să decidă lin asupra debutului acestor negocieri cu privire la noul acord. Nu venim cu condiții legate de forma acordului uh, în chestiune. Însă, am dori să încheiem perioada de neînțelegere dintre cele două uh, instituții. Cum spunea domnul comisar uh, Dali, a trebuit să ajungem la situația în care instituțiile cooperează bine una cu cealaltă. Mulțumim, uh, domnule uh, ministru. Dăm cuvântul pentru două minute domnului Rivelini eu mi pongo. Îmi pun acum o întrebare. Dacă noi avem dreptul de a acorda descărcarea de gestiune Consiliului, și Consiliul nu ne-a ajutat absolut deloc în acest sens și pornește de la premisa că Parlamentul European în mod automat trebuie să acorde această descărcare de gestiune, atunci mai avem de-a face cu un rol al Parlamentului European. Nu putem porni de la premisa că un gentleman's agreement nu a fost respecti, respectat și uh, nu putem porni de la premisa că trebuie să ajungem neapărat în fața Curții de Justiție. Nu, Parlamentul European a luat o decizie în unanimitate și dați-mi voie să fac apel tuturor celor care încă ezită și să-i rog să lupte și ei la rândul lor pentru protejarea drepturilor Parlamentului European. Bineînțeles că sper că acest apel, apel să ajungă și pe la urechile Consiliului, astfel încât și Consiliul să-și schimbe poziția pe viitor și să ajungem într-adevăr la o colaborare în adevăratul sens al cuvântului. Uh, sper că astfel, într-adevăr, <laughs> Parlamentul va reuși să protejeze într-o manieră eficientă interesele cetățenilor la nivel european. Uh, descărcarea oferită la 10 martie comisiei nu are absolut nimic, nimic de a face cu descărcarea de gestiune oferită sau nu Consiliului e, uh, European. Avem aici de a face cu o uh, problemă politică, o dimensiune politică și prin urmare nu pot decât să fac apel la dumneavoastră să vă schimbați poziția și de asemenea apelez la uh, stimații colegi să protejeze interesele cetățenilor europeni. Închidem dezbaterea. Votul va avea loc astăzi la ora 12 și 30 de minute. agenda Începem uh, ședința cu privire la întrebările uh, pentru comisie. În această dimineață avem uh, alături noi pe comisarul Barnier Crăs.